Procesele vor, verbale ale ședințelor din 27 mai sunt disponibile. Există obiecții? Văd că nu. Atunci procesul verbal a fost adoptat. Domnul Gleitzer dorește să intervină pe marginea ordinii de zi. Aveți cuvântul. Domnule președinte, Îmi pare rău că trebuie să iau din nou cuvântul la începutul uh, ședinței, însă am auzit un discurs foarte frumos despre aniversarea aderării Spaniei și Portugaliei, însă astăzi Grecia, Grecia liberă, o țară care și-a exprimat viziunea Uh, prin vot decizând să meargă pe propriul său drum, este astăzi atacată de trei instituții, de troică și mă întreb cum aveți dreptul să spuneți ceea ce ați spus în calitate de președinte al Parlamentului European. Nu cred că aveți dreptul să vorbiți în numele